Trecem la ordinea de zi. În conformitate cu regula 142 și în legătură cu uh, Republica Venezuela și zona de pescuit uh, din jurul Guianei franceze, E bine, a existat uh, o solicitare pentru o procedură de urgență care viza o decizie în acest sens și uh, votul va avea loc uh, la începutul sesiunii de mâine. E o procedură de urgență pentru uh, pescuitul uh, pe coasta, în jurul coastei uh, Guianei franceze. Am uh, primit în uh, numele uh, grupurilor uh, uh verzilor ca